Discutăm cu Comisia Europeană deja despre asta pentru a vedea ce poate fi preluat în nou regulament InvestEU din EFSI, uh, ceea ce a funcționat să fie preluat. Și salut și poziția Parlamentului votată mai devreme. Apreciez faptul că Parlamentul CNKB să aibă 75% din investiu într-un text uh, clar stabilit pentru a avea o gestiune mai eficientă, pentru a promova uh, acest fond. Acum, brațul de finanțare externă. Peste 55 de ani am sprijinit politica de dezvoltare a UE în mai multe țări, în foarte multe țări, cu un cost minim de la bugetul european. Banca e un lider în ceea ce privește adunarea de recoltarea de finanțe private pentru investiții în sectorul public. Am fost implicați în proiecte în afara și în exteriorul lui. Avem o expertiză teritorială peste tot, uh, expertiză care poate fi folosită la nivel mondial. Brațul nostru extern de uh, investiție foarte activ peste tot în lume, de pildă pentru a îmbunătăți nivelul de trai, pentru a crea locuri de muncă, finanțăm IMM-uri, micro-întreprinderi care au acces limitat la finanțare în Africa, ne concentrăm mai ales pe tineri și femei. Concomitent finanțăm proiecte de climă în Asia, America Latină și sprijinim diplomația europeană și sprijinim politica de vecinătate europeană pentru a fi gata să facem față noilor priorități și nevoi, așa cum a fost cazul cu pachetul ucrainean. Mai mult, avem uh, inițiativa rezidenței economică pentru Balcan și vecinătatea uh, noastră. Am, am sprijinit că țările afectate de migrație, țări de tranzit, uh, țări gazdă sau de origine. Există o cerere crescândă din partea agențiilor de dezvoltare bilaterală pentru o mai mare coordonare în ceea ce privește instituții, instrumentele financiare. Granturile vor juca un rol important în continuare, însă instrumentele financiare pot mobiliza din ce în ce mai multe investiții. BEI e gata să se coordoneze cu decidenții în acest sens. Sunt esențiale politicile noastre externe. Există multe incertitudini acum în ceea ce privește leadership-ul american. China joacă un rol din ce în ce mai mare la nivel internațional. Și, încă un lucru foarte important, există amenințări eh, asupra conceptului de multilateralism. Deci UE chiar trebuie acum să dea dovadă de leadership uh, în ceea ce privește problemele globale. Pentru asta avem nevoie de un braț financiar puternic și de o BI puternică. De aceea mă bucur că în raport puneți accentul pe asta. BI trebuie să aibă în continuare un rol crucial în arhitectura post-2020 de finanțare în afara Uniunii Europene. Să sunt încrezător că putem transpune ceea ce am învățat la EFSI și noul regulament uh, Uh, cu privire la investițiile din afara Uniunii Europene. Sunt niște negocieri care au loc chiar acum, chiar în momentul în care noi vorbim aici. Vă mulțumesc, doamnă Capel, pentru că ați ridicat problema trage la răspundere a mm, transparenței. Vă dau dreptate. Cu privire la transparență, deja suntem unici dacă să ne comparăm cu alte entități financiare și intenționăm să menținem același nivel ridicat de ambiție. De asemenea, m-aș bucura dacă și UE și statele membre ar folosi aceleași criterii și standarde pe care le folosim noi la B pentru planificarea activităților de finanțare uh, multilaterale. Publicăm din ce în ce mai multe informații în legătură cu activitățile noastre și impactul acestora asupra vieții cetățenilor. În ceea ce privește evaziunea fiscală, vă asigur că facem mari eforturi în acest sens vrem să se reducă cât mai mult aceste practici. Avem sprijinim acea listă neagră și suntem vigilenți, să aplicăm lista neagră și nu vrem ca banii să fie folosiți greșit. Vreau să vă aduc uh, informații în legătură cu o chestiune care ne va ocupa pe toți pentru o perioadă. Evenimentele de de la Westminster, de la Westminster uh, arată care va fi efectul asupra UE. E regretabil că Marea Britanie vrea să părăsească Uniunea Europeană. Marea Britanie e un membru major al băncii. Vor exista implicații instituționale, dar și financiare majore. În acest context, îmi, uh, îi mulțumesc Parlamentul pentru adoptarea rapidă a unui amendament de modificare a statutului BI din cauza, în urma retragerii Marii Britanii plecarea Marii Britanii înseamnă că ni se va reduce capitalul cu aproximativ 14 miliarde de euro. E capital garanție. Asta înseamnă că se va reduce practic marja noastră de împrumuturi. Nimeni n-are interesul să se întâmple așa ceva. În Consiliul Director al uh, BI s-au stabilit măsuri pentru a sprijini baza de capital. Cele 27 de state membre au hotărât să plătească din rezervele băncii partea care va lipsi în urma retragerii Regatului Unit. Deci țările membre își vor crește de asemenea uh, participarea. Suntem încrezători că vom ajunge la un acord cu privire la locuirea capitalului înainte ca Marea Britanie să iasă din UE. E important să menținem abilitatea, capacitatea BI de a atinge obiectivele de politică ale UE. Cu toții vom avea de pierdut din cauza Brexit, însă Parlamentul, Consiliul și Comisia face tot posibil pentru a reduce cât mai mult daunele produse. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a avea această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnul comisar Katainen. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnule președinte al băncii. Vreau să salut acest raport și să mulțumesc în mod special Parlamentului și raportorului, doamnei Capel, pentru acest input atât de util. Salutăm importanța pe care Parlamentul o acordă monitorizării BEI, pentru că aceasta este esențială pentru realizarea obiectivelor politice prioritare. Banca este un partener esențial pentru implementarea politicilor UE în interiorul și în afara frontierelor noastre. Banca noastră și-a dovedit capacitatea de a restructura activitățile sale cu succes. Implementarea cu succes a FACE ne arată în mod clar această capacitate de a profita de noi oportunități și de a-și regândi modelul de business pentru a ține cont de deficitul de investiții care afectează încă UE, în special în sectorul inovării și al infrastructurii. Poziționarea strategică a băncii în sectoare cheie este în centrul, a fost în centrul dezbaterii din 2018, ținând cont de retragerea așteptată a unuia dintre principalii parteneri, Regatul Unit. Salut acordul de principiu care a fost găsit de statele membre pe problemele de capital după retragerea Regatului Unit și reformele pentru Consiliul Directorilor. Acest pachet de modificări ne arată că există un angajament clar față de BEI. BEI este esențială și trebuie să-și mențină ratingul de AAA pentru a menține durabilitatea împrumuturilor realizate. În contextul negocierii viitorului CFM, aș vrea să reamintesc că BEI va rămâne un partener de implementare esențial pentru UE. În fondul InvestEU Comisia și grupul BEI au propus un parteneriat pentru a susține implementarea programelor și pentru a asigura o coerență și eficiență. În această propunere, 35% din uh, fondurile UE vor fi implicate în acest regulament. Mai mult decât atât, expertiza grupului BEI va fi prețioasă pentru a putea uh, face designul pentru implementare și monitorizarea acestui program Investiu. Propunerea Comisiei pentru uh, perioada după 2020 pentru dezvoltarea instrumentului de vecinătate va menține programele existente și va aduce noi programe pentru politicile noastre. Comisia a propus ca noul instrument să fie realizat printr-o arhitectură deschisă, ținând cont de toată expertiza disponibilă la nivelul BEI și a instituțiilor internaționale și financiare, precum și a actorilor de dezvoltare regională și naționale. Cu ajutorul acestei experiențe, banca va rămâne un partener esențial pentru OE pentru împrumuturile externe realizate în viitorul CFM. Comisia a lansat uh, dezbateri cu instituții financiare și cu BEI pentru a găsi o abordare comună care să confere BEI uh, modelul operațional uh, previzibil pentru după 2020. Aș vrea să vorbesc în încheiere de două chestiuni esențiale care apar în raportul dumneavoastră. În primul rând, schimbarea climatică. Comisia susține pe deplin planul de acțiune ambițios pe care l-a prezentat BEI care se potrivesc cu angajamentele luate în cadrul acordului de la Paris. Creșterea investițiilor în energii regenerabile și în sectoare de energie regenerabilă, toate acestea sunt esențiale. În al doilea rând, respectarea uh, din punctul de vedere al fiscalității. Uniunea Europeană a reușit uh, foarte multe în ultimii doi ani în ceea ce privește evitarea evaziunii fiscale. Asta înseamnă noi cerințe în legislația europeană în acest domeniu, care acoperă în special finanțarea și investițiile. Prin urmare, Comisia a lucrat îndeaproape cu BEI și cu alți parteneri uh, de implementare pentru a adapta procedurile actuale la acest nou mediu. Am adoptat și o comunicare în martie 2018 pentru a facilita implementarea acestor noi cerințe. Salut cooperarea între serviciile Comisiei și BEI, tocmai pentru a ține cont de ultimele evenimente la nivel internațional și în UE, în ceea ce privește procedurile băncii. Comisia va monitoriza îndeaproape toate aceste dosare importante și așteptăm propunerile BEI pentru revizuirea politicilor pertinente. Doamnă președintă, aș dori să mulțumesc încă o dată raportorului și tuturor celor care au participat uh, la acest dosar pentru o analiză foarte riguroasă și foarte aprofundată a regulamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei INTA, are cuvântul domnul Pachet. voorzitter beste collega's wij vinden dat de eu. mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, BI funcționează bine. Deci ce poate ne putem baza pe BI pentru a face niște proiecte majore. Dacă îmi permiteți, aș vrea să revin asupra finanțării BI. Emiterea de obligațiuni pe piețele internaționale de capital, 60 de miliarde de euro anul trecut. Însă o treime din această emitere de obligațiuni se face în dolari. Banca a fost și expusă unor sancțiuni din partea SUA. BI, practic, nu mai poate să aleagă unde vrea să investească. Deci e un instrument american pentru a face, pentru a lua măsuri de geopolitică la nivel internațional. Europa trebuie acum să-și uh, Uh, să o ia pe propria sa cale și să evite emiterea de obligațiuni în dolari. Vă mulțumesc. Acum încep uh, intervențiile în numele grupurilor politice. Urmează domnul Langen în numele grupului PP. Două minute, domnule Langen. Uh, mulțumesc, domnule președinte Hoyer, domnule vicepreședinte Cataine, doamnă raportor. Aș, aș dori să încep să, prin a-i mulțumi doamnei Capă. L-a făcut treabă bună Domnule Hoyer, să nu vă minuneze că sala e atât de goală. În momentul de față au loc reuniunile de grup pentru pregătirea voturilor de mâine la toate grupurile mari politice. Dar puteți să stați lini- liniștit și pentru că ieri la raportul anual al BC au fost trei colegi mai mult decât acum. Raportul este bun, Banca Europeană pentru Investiții este o instituție foarte importantă. Ați menționat avantajele, uh, doamna Capăl a menționat și ea o serie întreagă de elemente. PP-ul va sprijini acest raport. Cu raportoare am reușit să ajungem la acord asupra principalelor noastre uh, doleanțe. BEI este singura bancă internațională deținută de statele membre și se orientează după standardele europene. Asta este extraordinar. Ieri am avut decizia privind Brexitul. Dați-mi voie să fac o observație personală. Eu nu cred în Brexit, cred că ar trebui împiedicat. Uh, în orice caz, mă bucur că uh, ați făcut uh, progrese și cu capitalul propriu. Pro- progresele noastre, cu IMM-urile, cu dar- durabilitatea, faptul că oferiți credite în loc de subvenții, uh, faptul că uh, aveți o cifră de afaceri mai mare decât Banca Mondială. Uh, ei bine, toate acestea ar justifica o prezență mai bogată din partea colegilor. Nu este cazul. Sper că cel puțin mâine uh, Uh, la vot uh, uh, să fie majoritate mai mare decât în comisie, pentru că acolo liberalii dumneavoastră s-au abținut și alții au votat împotrivă. 24 de voturi pentru, Um, de la PPE și de la ECR. Uh, ceilalți s-au abținut, s-au votat împotrivă și asta nu, acesta nu este un mesaj clar din partea Parlamentului în ceea ce privește sprijinirea BEI. Mulțumim, are cuvântul acum în numele grupului SND, domnul Haureghia Tondo. Gracias, Mulțumesc, doamna președintă și eu mă alătur elogiilor făcute aici față de raport uh, și doamna raportor. Aș vrea să pun accentul pe două idei care mi se pare că nu se reflectă foarte bine în poziția Parlamentului European față de importanța BEI. Sunt de acord cu dumneavoastră. BEI este un adevărat uh, actor uh, global, esențial, extrem de important pentru implementarea politicilor, a priorităților, a obiectivelor de politică europeană. De aceea, un prim comentariu pe care aș dori să-l fac se referă la importanța acțiunii BEI în țările terțe, pentru că sunt foarte multe țări unde avem operațiuni. Uh, și mă întreb dacă nu ne-am putea gândi la o creștere a creditelor și a operațiunilor bancare pentru a ne extinde în mai multe țări. Europa este, s-a spus, un soft power. Politica externă a fost însă slăbită pentru că prezența sa militară sau politica externă nu este suficient de puternică. De aceea, acțiunea financiară este esențială și importanța băncii dumneavoastră, care este atât de mare din multe puncte de vedere, cred că ar trebui să fie reevaluată. Un al doilea comentariu. Aș vrea să atragem atenția că țările terțe nu sunt doar uh, țările din Est, că țările terțe nu se află toate în Est. Cred că um, uh, se exagerează cu această vecinătate din Est și se menționează foarte puțin Africa și America Latină. Pentru că mizele sunt enorme în Africa, știm asta și uh, Banca Europeană, deși a început să aibă operațiuni, mai ales în ceea ce privește schimbarea climatică, cred că ar trebui să facă mai mult America Latină de asemenea este esențială. Trebuie să avem mai multe operațiuni în Cuba, în Columbia, în America Centrală, pentru că acolo Banca Mondială are multe operațiuni importante. Mulțumesc! Er, Mulțumesc! În numele grupului ECR, domnul Ăjăc. Pani przewodnicząca, pani prezesie, panie i panowie. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în numele delegației mele țin Uh, să salut cei 60 de ani de activitate a eBay. S-a văzut care a fost rolul acestei bănci pentru a sprijini sectorul public și privat. A fost foarte importantă cooperarea băncii cu autoritățile naționale pentru a preîntâmpina spălarea de bani, evaziunea, frauda și evaziunea fiscală și uh, planificarea fiscală agresivă. Aceste activități ale BEI sunt complementare între ele, dar sunt complementare și cu acțiunile întreprinse de guvernul polonez în ultimii trei ani. În ceea ce vrește programul Invest EU, trebuie să subliniez faptul că BEI este singura bancă care ar trebui să fie principalul partener responsabil pentru proiectele gestionate în cadrul acestui program și sper că așa să se întâmple. Închei felicitând-o pe doamna raportor. Vă mulțumesc foarte mult! Er Are cuvântul acum în numele grupului ALDE, domnul Cornie. Aveți două minute. Madame la raporteur, monsieur le président, oui, mes chers collègues, c'était... Doamna raportor, dragi colegi, este nu poate fi negat că BEI contribuie la finanțarea activităților economice în Uniunea Europeană și nu numai. Am uh, ținut, uh, am luat notă de uh, declarația noastră privind efectul pervers al Brexitului. Ra, uh, raportul aici este foarte pozitiv. Două lucruri aș vrea să menționez. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să vă uh, comportați ca o bancă privată, ci să acționați acolo unde lipsesc finanțările. Uh, Trebuie să reduceți uh, proiectele finanțate în dolar, din motive cât se poate de evidente, ce țin de Statele Unite, să luptați uh, împotriva uh, sărăciei și împotriva schimbărilor climatice pentru a Uh, merge în direcția dorită de Europa și de asemenea să vă continuați eforturile de uh, reformă, de guvernanță, de transparență, dar și în ceea ce îi privește pe intermediarii dumneavoastră. În ceea ce privește frauda fiscală și spălarea banilor, facem apel la BEI să fie cât se poate de vigilentă în ceea ce privește noile tehnici uh, folosite de către infractori. Iar uh, în concluzie, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Dezvoltare, aș vrea să vă încurajez în ceea ce privește rolul noastră de finanțare în uh, țările în curs de dezvoltare, mai ales uh, în cazul partenerilor noștri africani. Vă invit să finanțați cu precădere aceste proiecte pentru a fi în beneficiul actorilor locali, dar și pentru a permite statelor să aibă venituri bugetare și deci apoi să-și poată finanța politicile economice. Raportul este unul foarte bun, o felicit pe raportoare și invit pe colegi să-l sprijine. Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor, acum are cuvântul domnul Eichhout. Două minute. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, noi verzii vom vota împotriva raportului. Am avut uh, amendamente critice în ceea ce privește performanța, randamentul Bain, de care nu s-a ținut cont în compromisuri și ni se pare că criticile noastre nu s-au reflectat în aceste compromisuri, de aceea vom vota împotrivă. Aș vrea însă astăzi să mă centrez pe dezbaterea pe care o avem legată de climă și pregătirea pentru climă și coerența politicilor europene. Încă din noiembrie, Comisia Europeană a publicat strategia pe termen lung arătând cu claritate că Europa trebuie și ar trebui să fie cu emisii zero până în 2050. Asta înseamnă că sectorul energiei trebuie să atingă acest obiectiv până în 2040, pentru că acel sector este primul pentru a urma sectoarele cele mai dificile după aceea. Deci până în 2040, infrastructura energetică trebuie să țină cont de acest obiectiv emisii zero. Investițiile pe care le facem astăzi, prin urmare, trebuie să se gândească la aceste obiective uh, care trebuie atinse până peste 20 de ani. Deci investițiile de pe acum trebuie să fie deja cu obiectivul zero emisii. Trebuie să se renunțe complet la combustibilii fosili. Și asta nu se întâmplă acum. În continuare, foarte mulți bani din partea BEI se duc pentru infrastructurile cu combustibili fosili și de multe ori se argumentează că e nevoie de siguranță. Însă nu se poate utiliza acest uh, argument care contrazice strategia noastră pe termen lung și știu că BEI-ul ne spune că va revizui această strategie a climei, însă cred că este o treabă foarte urgentă și ar trebui să se reflecte aici ce înseamnă asta, cum se va asigura BEI că nu vor mai merge alte investiții pentru infrastructură infrastructură cu combustibil fosil, pentru că fiecare euro care este cheltuit astăzi în aceste infrastructuri nu va putea atinge acel obiectiv de emisii zero pe care l-a stabilit Comisia până în anul respectiv. Și asta trebuie să se rezolve foarte rapid. Mulțumesc! Domnul Papadimulis, mulțumesc doamnă președinte. Grupul uh, stângii europene nu va vota în favoarea acestui raport. Vom vota împotrivă din aceleași motive uh, ca și uh, cele prezentate de domnul Gaut în numele verzilor. Ne-ați uh, acuzat, uh, domnule Langen, um, de ceea ce am, că ceea ce am propus uh, este contraproductiv, dar noi am, dorim să luptăm împotriva sărăciei, împotriva schimbărilor climatice, dorim reformă fiscală. Amendamentele noastre nu au fost acceptate pentru că raportorul de la Enel a preferat să construiască o majoritate cu ECR-ul și PPE-ul. Dar uh, faptul că vă tot felicitați uh, nu va ajuta Banca Europeană de Investiții să-și îmbunătățească performanța. Într-adevăr, funcționează bine, dar se poate și mai bine pentru că Uniunea Europeană a înregistrat întârzieri în investiții și uh, trebuie să ajute și alte țări în domeniul investițiilor. Banca Europeană de Investiții nu a avut un obiectiv clar, măsurabil, pentru atingerea obiectivelor sale. Mm, nu eu spun asta, Oscar Eric a spus acest lucru acum un an în calitate de membru al Curții de Conturi. E comunist, e uh, ecologist sau de stânga? Nu, Curtea de Conturi spune acest lucru și trebuie să ținem cont de aceste critici. Mulțumesc în numele FDD, are cuvântul domnul Coburn pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Avem în fața noastră o reflexie extraordinară a sentimentelor anti-americane ale Europei. Acest raport privind activitatea ban- Băncii Europene de, de Investiție se îndepărtează de, sau cere îndepărtarea de principala valută, monedă a lumii. Este dificil să ne închipuim că BEI mm, își desfășoară activitate, activitățile de investiții uh, peste tot pe planetă fără să recurgă la schimburi uh, uh, valutare și Uniunea Europeană mm, se deplânge acest fapt că de, depinde prea mult de dolarul american. De ce? Doar ca o expresie a opoziției față de față de politica americană sau este vorba de autorizarea BEI de a credita Iranul? Încălcarea regimului de sancțiuni împotriva Iranului se pare că nu a fost suficient uh, pentru dumneavoastră, pentru că în continuare cereți facilitarea uh, nerespectării regimului de sancțiuni impus de Statele Unite ale Americii împotriva Iranului. De asemenea, după, după Brexit, Regatul Unit vă va, va rămâne un prieten apropiat al uh, Uniunii Europene și vă asigur că uh, Irlanda de Nord va rămâne o parte a Regatului Unit uh, acum și pentru totdeauna. Și vorbitorul este întrerupt. Doamna președintă, trebuie să mergem mai departe pentru că dacă vă depășiți cu 50% timpul de vorbire pe care l-ați primit, creați probleme altor colegi. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Jean-Luc Schaffhauser. Un minut, vă rog. Barbara, pour cette... Îți mulțumesc, Barbara, pentru acest raport excelent. Toată lumea a subliniat acest lucru. Totuși, eu mă voi abține. De ce? Din cauza domnului Hoyer. Eu vă reproșez, domnule Hoyer, că vă lipsește îndrăzneala, că nu adaptați banca la situația specifică. Și v-aș da exemplul lui Filip Maestat, care în 2012 a venit la mine acasă pentru dejun. Ce propunem? Să ieșim de pe finanțările de pe piețe pentru a găsi o finanțare direct la BCE printr-o finanțare pe termen lung, adaptată la fiecărui proiect, ceea ce deschide capacitatea enormă de, enorm capacitatea de finanțare. În al doilea rând, propunem uh, Uh, stabilirea unei agenții de investiții legate de Banca Europeană pentru a finanța acele proiecte care nu sunt de piață în zone, în regiuni sărăcite tocmai de moneda euro, tocmai pentru a uh, armoniza nordul și sudul, pentru că de la moneda euro, nordul și sudul zonei nu fac decât să uh, adâncească disparitățile între ele. Iată uh, instrumentele adaptate noilor provocări europene. Mulțumesc, are cuvântul domnul Fernandez. Două minute. Sí, buenas noches. Bună seara. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Hoyer, planul Juncker pe care l ați gestionat avea ca obiectiv stimularea Cere într-un moment de criză. Avea obiectivul de a fi un instrument anticiclic pentru a stimula investițiile într-un moment uh, de descreștere economică. De la planul Juncker am trecut la FC 2.0 și acum la Invest EU. După părerea mea, și aceasta este întrebarea mea, avem o problemă pe care poate o putem rezolva dacă suntem în stare și anume capacitatea anticiclică a planului Juncker la început riscă să se piardă dacă creăm un sistem permanent de investiții, un element în plus pentru a finanța, de, de finanțat de BEI. E bine că avem uh, capacitate sporită de investiții, dar mă tem că riscăm să pierdem capacitatea anticiclică a acestui element și aș dori să știu cum poate BEI să îmbunătățească acest instrument anticiclic um, acest element care era în planul Juncker la început. Uh, uh, mulțumesc, domnule Fernandez. Domnule Papadimulis, e o problemă cu interpretarea în limba greacă? No niin, mennään eteenpäin. Vă mulțumesc. Atunci putem continua. Are cuvântul acum domnul Vaiț, un minut. Nu pot să fiu de acord cu cuvintele de laudă adresate doamnei Capel uh, și uh, domnului Hoyer. Bei um, oferă credite importante unor um, firme agricole din uh, Ucraina. O, este, finanțează, de exemplu, o firmă cu 71 de milioane de euro în anul 2017-2018, a fost finanțat Agrofuzion din nou cu uh, sume importante și în 2018 uh, Kerner Sonnenblume cu mii de angajați, o cifră de afaceri de 1, mai mult de un miliard de euro. Uh, și alte companii sunt finanțate de către Banca Europeană de Investiții, concerne care produc, de exemplu, 1,2 milioane de uh, găini în fiecare an și datorită faptului că pot să comercializeze aceste găini în uh, Uniunea Europeană, au deschis, de exemplu, două filiale în uh, Slovacia uh, și mm, agricultorii europeni trebuie să facă față unui dumping social. Cum Uh, pot să supraviețuiască um, crescătorii locali de uh, păsări în condițiile în care se confruntă cu o concurență atât de acerbă din partea acestor companii din Ucraina. Vă mulțumesc, domnule Weitz. Mai avem șapte puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm. V-aș ruga să respectați timpul pe care l-ați primit. Dacă este vorba de un minut, un minut. Trecem acum la intervențiile uh, spontane. Domnul Zdroiesc este primul, vă rog. Un minut. Ce działalności gospodarczej banku, bo się po prostu na tym nie za bardzo znam, brakuje mi danych. Natomiast nu aș dori sau nu sunt în măsură să evaluez, să analizez uh, activitatea economică a Băncii Europene de, de Investiții, pentru că nu sunt un expert în acest domeniu, însă trebuie să recunosc că această instituție se află într-o uh, situație bună sănătoasă, ceea ce ar trebui să ne dea motive de bucurie. Eu aș dori să lansez un apel. Ar fi important să credem mai mult în uh, industria creativă din uh, Europa. Mă bucură faptul că investițiile în uh, acest sector creativ se, au fost continuate chiar dacă ele ar putea să fie mai mari. În ceea ce privește Ucraina, această țară este un partener uh, important care ar trebui să fie uh, uh, sprijinită de finanțare europeană și aș dori să știu care este prognoza dumneavoastră pentru viitor. Mulțumesc, domnul Notis Marias, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Hoyer, am să repet ce am mai spus și în trecut către dumneavoastră. Banca Europeană de Investiții din punctul de vedere al Greciei, a devenit cel mai ma- cea mai mare instituție care împrumută companiilor străine ca să poată să acapareze proprietăți elene. Vorbesc de o companie care ar trebui să dea 1,2 miliarde de euro ca să uh, cumpere 14 fraport, care să cumpere 14 aeroporte mm, locale. Uh, Majoritatea acestor bani provin din împrumuturi. Bay a dat Fraport 280 de milioane de euro pentru a investi în aeroporturi. De ce nu ați dat acești bani înainte? De ce nu ați dat uh, acești bani companiei care înainte gestiona aeroport, aeroporturile noastre? Ca să nu mai vorbim de uh, Alpha Bank care a dat și ea mm, vreo 20 de milioane fraport, a primit această bancă 100 de milioane împrumut de la dumneavoastră. Ce faceți? Dați uh, bani în stânga și în dreapta companiilor străine care să poată apoi pune mâna pe uh, proprietățile ne? De ce trebuie să capete bani pe nimica? Marias. Ja sitten vielä tässä, tässä osiossa puheenvuoron saa edustaja Sean Kelly, olkaa hyvä Vă mulțumesc, domnule Marie. Să are cuvântul Sean Kelly. M-a interesat, uh, a fost interesant faptul că trei uh, deputați au vorbit uh, despre titlurile în dolari. Perspectiva este unică, atât din punct de vedere financiar, cât și politic. Trebuie să ne poziționăm în legătură cu acest aspect în viitorul apropiat. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly. Dau cuvântul acum domnului comisar Katainen. Trei elemente pe scurt care nu au fost menționate în dezbatere. și care sunt foarte importante. atât ceva ce bei. Servicii de asistență, operațiuni cu uh, obligațiuni și cooperare cu uh, băncile naționale de promovare. Aceste trei elemente sunt foarte importante când ne uităm la ce ar trebui să facă banca și în viitor ca să fie un partener activ în toate aceste arii. Au existat voci critice, puțin adevărat, dar Vreau să vă reamintesc tuturor că BEI este o bancă ce funcționează pe bază de cereri. BEI nu forțează pe nimeni să împrumute bani, ci servește niște clienți care se adresează băncii și solicită diverse uh, instrumente financiare. BEI, altfel spus, nu este panaceul pentru toate bolile uh, pe care le imaginăm noi. Nu e decât o instituție financiară care oferă asistență tehnică. Iar când vine vorba de Grecia, grație BEI, IMM-urile elene au putut căpăta finanțare pentru proiectele lor. Toată lumea știe că IMM-urile joacă un rol foarte important în economia elenă și pentru motivele pe care le știm cu toții, băncile elene însele nu au fost în măsură să răspundă nevoilor IMM-urilor, însă BEI, prin programul EFSI, a făcut tocmai acest lucru dar și prin alte instrumente și operațiuni. Bay face multe în proiecte de mediu și în combaterea schimbării climatice, dar este foarte conștient și de portofoliul de riscuri. Și banca a sporit finanțarea pentru climă. Totul depinde însă de clienți, de clienții care vin, dacă sunt, uh, dacă oferă proiecte viabile. Deci BEI nu e uh, cel care face politicile, ci este brațul financiar al UE și așa trebuie să rămână. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Katainen. Are acum cuvântul domnul Hoyer, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. A fost o gamă diversă de întrebări, de comentarii. Nu știu dacă voi reuși să răspund tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate, ținând seama și de limitările uh, din punctul de vedere al timpului pe care l-am la dispoziție, însă vă asigur că o să vă răspund eventual în scris și în unele cazuri nu cred că este nevoie de un răspuns factual, ci mai degrabă de o dezbatere politică. De exemplu, când vine vorba de acest curs înspre o economie cu emisii zero de, de, de carbon. Cred că suntem pe această traiectorie, însă Banca Europeană uh, nu este o instituție care să ia decizii politice în Uniunea Europeană, ci nu face decât să își aducă contribuțiile la atingerea unor uh, investiții. Eu am investit miliarde și miliarde de euro în, în uh, energie regenerabilă, ne-am luat angajamentul ca după acordul climatic de la Paris să ajungem la investiții de până la 100 de miliarde de euro în asemenea Uh, în asemenea proiecte regenerabile. Și din punctul de vedere al uh, finanțării, nu doar al uh, selectării proiectelor care sunt finanțate, pentru că BEI este una din primele instituții care emite titluri obligațiuni verzi. Însă avem o problemă mare pe plan internațional din punctul de vedere a standardelor și criteriilor. O obligațiune ecologică nu este suficient să se numească ecologică pentru a și fi una ecologică în, în, cu, cu adevărat. Dacă am participat la la diferite conferințe internaționale unde se discută asemenea proiecte ecologice și dacă intri în detaliu să vezi uh, Um, ce înseamnă pentru unii și pentru alții proiecte ecologice, ajungem la concluzia că criteriile sunt diferite și avem nevoie de o taxonomie cu criterii standard care să fie interpretate la fel de toată lumea și trebuie să mai facem multe lucruri din acest punct de vedere. Um, s-a parcurs o cale destul de importantă când vine vorba de uh, obligațiunile ecologice. Avem nevoie de uh, aceeași pași înainte când vine vorba de obligațiunile um, dedicate conștientizării durabilit- uh, durabilității. Următoarea temă importantă va fi cea legată de educație, cea legată de sănătate și sunt subiecte și acestea foarte dificil de discutat pe plan internațional și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră uh, din acest punct de vedere pe plan internațional. În doilea rând, una din uh, modificările majore din ultimii ani a fost următoarea. Cu planul de investiții Juncker am reușit să răspundem provocărilor um, pentru acest deceniu. Rolul uh, contraciclic al băncii a funcționat. Uh, nu nu ne-am încheiat activitățile din acest punct de vedere, dar am făcut foarte multe lucruri în acest sens și acum avem obligația de a examina mai în uh, detaliu poziția Uniunii Europene și a statelor membre în uh, procesul de globalizare din punctul de vedere al competitivității, pentru că pierdem, pierdem teren în fiecare zi. Deja de 50 uh, de ani, statele membre investesc cu mai puțin de 1,5% în fiecare an în inovare, în cercetare, în educație, în comparație cu principalii noștri competitori din Asia și din America. Uh, nimeni nu ar trebui să creadă că aceste investiții reduse nu aduc cu sine și o pierdere a competitivității. Drept urmare, considerăm că BEI ar trebui să uh, contribuie mai mult la finanțarea inovării în următorii 12 ani. Inovare mm, înțeleasă în, uh, într-un mod cât mai cuprinzător, care începe de la grădinițe. Și apoi, în ceea ce privește operațiunile noastre din, uh, în afara Uniunii Europene, BEI este un instrument al Uniunii Europene nu doar în Europa, dar și în afara Europei. Și suntem uh, foarte eficienți uh, cu aceste operațiuni desfășurate în afara Europei. Însă, pentru acest lucru, avem nevoie de un mandat. Dacă vă așteptați să facem mai multe, să finanțăm mai multe lucruri, nu doar în Africa, dar și în relațiile strategice cu uh, America Latină sau cu statele ASEAN. Uh, nu avem nimic împotriva extinderii activității noastre, însă pentru acest lucru este nevoie de o consolidare a mandatului de creditare a băncii Uniunii Europene, băncii europene de investiții. Și în fine, în ceea ce privește continentul african. Cred că noi, europenii, Trebuie să ne gândim de ce a fost nevoie să apară criza migrației pentru a înțelege care sunt provocările cu care se confruntă Africa. Africa nu este un continent important pentru noi doar din punctul de vedere al faptului că este sursa valului migrator care se îndreaptă înspre, înspre Europa, ci trebuie să înțelegem că trebuie să ajungem la o relație de parteneriat cu Africa. Uh, acest proces a început și uh, cred că trebuie să-l continuăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Hoyer, și în încheierea dezbaterii dau din nou cuvântul uh, raportoarei. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Colegului uh, spaniol din SID, aș dori să-i spun că ar fi am putea să, desigur, am, am putea să ne dorim uh, mărirea uh, creditelor pentru statele vecine, când vine vorba de inițiativa de uh, reziliență pentru statele riverane de, de pe malul sud al Mării Mediterane. Uh, fondurile au fost mărite și avem nevoie de o strategie specială dedicată uh, Africii. Colegii ecologiști cred că știu, sunt sigură că știu că 25% din uh, finanțarea băncii este canalizată înspre proiecte uh, care au legătură cu mediul, mediul înconjurător. Și dacă doriți să extindeți această finanțare și mai mult, trebuie să schimbați mandatul uh, băncii. Domnule președinte, ba, uh, pe, domnule președinte Hoyer, ați spus pe bună dreptate că BEI este o o plus valoare pentru Uniunea, uh, pentru Uniunea Europeană. În ultimii 60 de ani, în, pornind de la capitalul inițial, uh, a finanțat un volum de 1000, 1100 de miliarde. Uh, mie mi se pare că am obținut foarte mulți bani de la capitalul inițial investit. Uh, mă adresez acum domnului Coburn. Bay și după Brexit nu își va pierde puterea de finanțare. Um, celelalte 27 de state membre s-au angajat să acopere capitalul care va fi retras, care va fi pierdut odată cu retragerea uh, regatului din uh, Uniunea Europeană și din toate aceste motive va juga pe toți să votați mâine pentru acest uh, raport. Mulțumesc raportoarei. Am încheiat această dezbatere, votul urmând să aibă loc mâine. Urmează acum pe ordinea de zi raportul domnului Pirinski, raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții. Este extrem de importantă prezența domnului președinte uh, Bei Hoyer și la uh, discutarea acestui punct. Și dau acum uh, cuvântul raportorului domnul Pirinski, 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Hoyer, domnule comisar. Așa cum a spus doamna președinte, e foarte bine că sunteți aici în persoană. Domnule Hoyer, la această dezbatere anuală în legătură cu um, uh, controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții. Am urmărit uh, de aproape activitatea băncii din această perspectivă, atât ca raportor pentru Comisia de Control Bugetar, cât și ca raportor din umbră în ultimii 4-5 uh, ani. Și mă bucur uh, să prezint această dată un raport care se bazează pe pozițiile Parlamentului din anii precedenți și care a fost sprijinit pe scară largă în comisie. Doresc să subliniez faptul că Raportul arată că activitățile de creditare al băncii din uh, anul uh, de referință um, sunt valoare de peste 69 de miliarde uh, și declarațiile financiare adoptate de Consiliul Director al BEI arată o imagine corectă a, a, a poziției financiare a băncii, a operațiunilor și fluxurilor financiare din 2017, conform cadrului contabil. În același uh, timp, uh, domnule președinte și domnule comisar, uh, în raport se subliniază o provocare continuă legată de distribuirea geografică um, a creditelor băncii. Revenim la situația din prezentată și anii trecuți. Pentru acest an, datele arată faptul îngrijorător că în 2017 jumătate din statele membre au primit 80% din totalul investițiilor BEI în UE și celelalte 14 state membre au primit doar 10% din aceste investiții. Și subliniez acest lucru din perspectiva celor spuse de domnul Katainen și domnul președinte Hoyer în dezbaterea precedentă și anume că BEI primește pasiv solicitările de uh, finanțare ale proiectelor și pe baza evaluării uh, sale finanțează sau nu aceste proiecte. Dar acest lucru nu corespunde obligației uh, statutare a băncii de a juca un rol activ pentru um, um, dezvoltarea echilibrată a băncii interne și de promovarea coeziunii teritoriale. Nimeni nu pune sub semnul întrebării uh, nevoia ca investițiile să fie solide, dar rolul băncii nu poate să se reducă la acela de a primi pasiv solicitările de finanțare. Uh, banca trebuie uh, așa cum se spune în considerente, în considerentele la raport, trebuie uh, să facă o evaluare regulată a nevoilor din diverse sectoare pentru uh, a defini lipsele de investiții și barierele în care a investițiilor în anumite regiuni și să identifice oportunități uh, pentru investiții care să stimuleze um, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Um, în ceea ce privește controlul activităților financiare uh, al băncii, Uh, banca a reacționat uh, progresiv la rezoluțiile Parlamentului a facilitat accesul la procesele verbale ale reuniunilor diferitelor organisme ale băncii, a îmbunătățit procedura de gestionare a plângerilor și Mă bucur de eforturile făcute. În încheiere însă doresc să subliniez faptul că încă rămân probleme legate de prevenirea conflictelor de interese în, numele, în rândul membrilor Comisiei de Investiții EFSI și reguli și prevenirea conflictelor de interese în Consiliul de Administrație și Consiliul Director și în legătură cu uh, transparența în deseminarea informațiilor uh, în rândul uh, intermediarilor și beneficiarilor finali pentru evaziunea fiscală și lupta împotriva corupției. Um, am vorbit 40 de secunde în plus. Uh, observațiile mele finale vor fi mai scurte. Mulțumesc! Eh, invest... Mulțumesc, domnule raportor. Dau acum cuvântul domnului președinte Hoyer. Vă rog. domnule președinte este o mare plăcere să mă adresez a doua oară în această seară plenului parlamentului în ce privește acest raport anual privind activitățile financiare ale bei. Încercăm, sigur, să susținem economia europeană și aș vrea să subliniez în ce fel ne controlăm, ne verificăm propriile activități financiare și vreau să mulțumesc pentru raportul excelent al Comisiei de Control Bugetar. Mulțumesc raportorului, dar și întregului Parlament uh, European în contribuțiile aduse. Uh, 18 iulie anul trecut am celebrat cei 350 de milioane uh, de euro suplimentari investiți prin planul Juncker, susținând uh, uh proiecte, mobilizând 355 de uh, milioane și îndreptându-ne către ținta noastră pentru 2020. Această istorie de succes continuă, dar aduce provocări băncii și multe au fost uh, citate deja în dezbaterea anterioară. Ramificațiile Brexitului sunt probabil uh, unele dintre cele mai evidente astfel de provocări. Comisia de Control Bugetar ne arată că există și provocări interne pentru banca noastră și aș vrea să subliniez două dintre acestea. Reformarea guvernanței și măsurarea adiționalității, stimulând coeziunea. Stimați uh, eurodeputați, BEI rămâne vârful de lance al instituțiilor financiare când vine vorba de standarde de transparență și de calitatea guvernanței sale. Urmăm uh, bunele practici internaționale și ne alinem altor instituții. E adevărat? În ce privește politica de transparență, pe care am revizit-o în 2015 și o vom face din nou anul viitor. Politicile noastre combat corupția și uh, susținem accountability. În ce privește acum aduce rezultate pentru politicile europene, ne-am intensificat cooperarea cu OLAF, cu Ombudsmanul European și Uh, dialogul cu ONG-urile. Recomandările și solicitările lor sunt luate de, foarte în serios și mecanismul de plângeri împreună cu secretarul general al Ombudsmanului European uh, am organizat un eveniment lămuritor. O nouă politică de excluziune a fost adoptată, uh, alinindu-ne recomandărilor Comisiei Europene. S-a adoptat chiar anul trecut un nou mecanism al plângerilor, ținând seama de consultările publice de Transparency International și alți interlocutori în acest, uh, în acest proiect. Suntem gata pentru provocările viitorului și ne consultăm guvernanța. Rolul reformei este de a consolida finanțarea internă. Bordul BEI anul trecut a fost de acord pentru mai multe Uh, schimbări de guvernanță. 14 acțiuni au fost lansate și vor fi implementate la începutul acestui an. Fără a intra în prea multe detalii, aș sublinea un aspect deosebit uh, care apare și în raportul dumneavoastră. Um, Controlul de risc și managementul riscului intern este de acum uh, sporit, atât la nivelul Comisiei de Management, cât și în toate serviciile băncii. Încercăm să ne asigurăm că există o persoană care supraveghează uh, partea de management al riscului uh, fără a prejudicia activitățile de linia întâi. Vreau să subliniez că banca va finaliza curând codul de conduită, un element important uh, care figura nu doar în rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European, dar care au rezultat și din auditurile interne ale BEI. Consolidăm guvernanța internă introducând un nou post uh, de chief officer care să uh, preia uh, aceste activități. Capacitățile bordului și cadrul de supraveghere al băncii revin în acest portofoliu. Și astfel sperăm să, să aducem valoare adăugată. Ajung acum și la punctul 2, adiționalitate și coeziune. Conceptul de adiționalitate este central pentru FC, dar era uh, deja central și pentru BEI ca atare, pentru că dacă nu e nevoie de noi, sectorul privat înseamnă că poate să-și facă treaba singur și suntem superflu. Adiționalitatea, deci, nu e un element nou pentru noi, dar potrivit FC, vrem să arătăm că ceea ce facem realmente e uh, un element suplimentar. Trebuie să prevenim uh, eșecurile uh, vieței. Eligibilitatea este doar o precondiție, în timp ce adiționalitatea asigură faptul că o operațiune eligibilă aduce o contribuție tangibilă, că practic face o diferență. BEI și susținerea BEI trebuie să fie suplimentată și din alte surse, astfel adiționalitatea intervine Uh, și din perspectiva bunăstării publice. Un simplu împrumut nu ar aduce uh, aceleași rezultate. Bei, măsoară adiționalitatea. Suntem un lider în acest domeniu și suntem totdeauna gata să ameliorăm serviciile BEI pentru a recalibra uh, evaluarea noastră internă. Doamnelor și domnilor, ca bancă a UE ne uităm la nevoile structurale și uh, continuăm să oferim finanțare durabilă pentru o climă durabilă, de unde ambiția noastră de a spori creșterea, de a susține ocuparea și să fim un catalizator pentru investițiile din sectorul public și privat. Recunoaștem că a susține inovarea pe de-o parte și aprofundând coeziunea pe de alta nu sunt uh, gesturi contradictorii. Doar o arie financiară și economică inclusivă și aprofundată poate susține, poate susține inovarea în întreaga Europa. Și doar o Europa competitivă și inovatoare poate aduce un temei uh, politic și economic pentru o mai multă coeziune. Susținând coeziunea și sporind convergența, uh, sunt obiectivele pe mai departe ale băncii. Vom oferi în acest sens produse mixte programe uh, sectoriale specifice și unele pentru infrastructuri. 26% din activitatea noastră, 2015-2016, uh, au fost astfel de proiecte, 29,6% 2017 s-au adresat unor proiecte de coeziune regională. 2018 mă bucur să Vă anunț că am depășit aceste ținte. 31% uh, au mers în regiuni prioritare pentru coeziune și vă anunț că semnăturile pentru acțiune climatică au rezultat 3,3%, 33% pe